witam państwa minut akademickie minęło. Bună ziua! Bine ați venit! Vă urez bun venit în această după amiază de luni, în această sală. Și haideți să începem cu uh, ordinea de zi. Punctul 7 și anume schimbul de opinii cu privire la viitorul Europei apare încă pe ordinea noastră de zi. Domnul Iavcovici, raportul acestuia, dar acest punct este amânat pentru data de 9 octombrie. Interpretare în afară de limba cehă, irlandeză și malteză, avem un regim lingvistic complet și pot uh, fi vorbite toate limbile. În această după-amiază avem un subiect important care ne va ocupa mult timp și de acum înainte și anume un document important care are de-a face cu practicile comerciale neloiale și care sunt consecințele acestora. Raportor pe acest dosar e colegul nostru, domnul De Castro. Însă, înainte, înainte să ia cuvântul domnul De Castro, avem o întâlnire cu șeful economist al uh, DG Competitivitate, domnul Tomaso Valetti, care ne va vorbi despre posibile consecințe ale dispozițiilor juridice existente în legătură cu aceste practici comerciale neloiale. Ce poate să însemne pentru uh, agricultori, pentru industrie, pentru consumatori. E un document care vine din partea Comisiei Europene. Comisia a deschis acest subiect, așa că îl salut, îi salutăm și pe reprezentanții Comisiei Europene care sunt alături de noi. Domnule profesor, din nou vă urez bun venit. Salut pe toată lumea, toți membrii comisiei noastre și acum vă voi și da cuvântul, domnule profesor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri. Mă simt onorat să mă aflu astăzi aici și că am această ocazie de va explica propunerea actuală a Comisiei. Întâi, permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Tomaso Valetti, sunt economist șef la DGCOM. Slujba mea în mod normal vine din mediul academic, sunt profesor de economie la Universitatea din Roma, din Italia și la Universitate din Londra. Astăzi vă voi prezenta ideile de bază pe care le cunoașteți. Propunerea comisiei se bazează pe piloni foarte simpli, Scopul pe care îl împărtășim cu toți în această sală este de a îi proteja pe micii fermieri care au de-a face cu aceste practici comerciale neloiale. De aceea eu cred că această propunere se concentrează tocmai pe problemele reale. Temeiul juridic este clar. Ne dorim să îi ajutăm pe micii fermieri atunci când sunt supuși acestor practici comerciale neloiale. Propunerea e făcută astfel încât de fiecare dată când se identifică o problemă, se sugerează o soluție. Însă unde problemele nu sunt atât de mari și atât de relevante pentru întreaga Uniune Europeană, încearcă să nu exagereze propunerea noastră, se face un pas înapoi și rămân lucrurile la nivelul statelor membre, să sugereze ele soluții care să poată să rezolve problemele. Principalul obiectiv al propunerii este să găsim niște linii de orientare clare. De aceea propunerea se concentrează vertical pe uh, business to business, relația dintre fermieri, comercianți, marile lanțuri de supermarketuri, business to business. Aici se concentrează propunerea, însă și pe acele domenii unde există anumite dezechilibre economice, unde puterea de negociere este foarte mult uh, la îndemâna altora foarte mult se concentrează pe această proporție mic-mare și ca să se facă această distinție sunt propuneri bazate pe IMM-uri. Aceste practici sunt destul de ambigue, dar sunt acceptate în întreaga Europa. Se propune de asemenea și o listă neagră. Există anumite practici care sunt interzise, de aceea există această listă neagră, asemenea activități vor fi interzise și apoi există o parte de practici care se află pe o listă gri. În funcție de circumstanțe, acest aceste, acestea pot să devină albe sau negre și care e factorul declanșator pentru alb sau negru la aceste practici. Dacă această practică este bine înțeleasă și este uh, convenită între părți. Cu toții înțelegem că există chestiuni în lanțul de aprovizionare cu alimente. Acesta este unul complex, avem fermieri, procesatori, comercianți cu amănuntul, consumatori. Propunerea se concentrează pe veriga slabă, micii fermieri. Micii fermieri, mai ales când aceștia sunt în mod direct afectați de practici comerciale neloiale. Ne gândim la un mare vânzător care vrea să impună niște condiții grele asupra fermierilor. Câteodată acestea sunt greu de identificat, dar s-ar putea ca acestea să aibă și efecte indirecte și probabil victima acestor practici comerciale neloiale nu e fermierul însuși, ci indirect victima s-ar putea să uh, transfere mai departe această uh, problemă fermierului. Propunerea pe care o avem e una foarte pragmatică. E o propunere pe care ne dorim să fie pusă în aplicare, să ne asigurăm că se poate pune în aplicare și cred că aici se regăsește puterea propunerii despre care vorbim. Cine va fi protejat? Micii fermieri. Temeiul juridic E pentru standarde de viață echitabile pentru fermieri. Se bazează pe PAC, acesta este temeiul juridic. Cum spuneam și înainte, aici ar trebui să ne concentrăm cu toții. Înțelegem că au fost propuneri de a extinde domeniul de aplicare atât al, pract- al practicilor și operatorilor de sub directivă. Însă aici uh, v-aș spune eu că trebuie să ne gândim și la anumite consecințe neintenționate și la faptul că interzicându-se anumite practici s-ar putea să nu se ajungă la un beneficiu pentru obiectivul nostru principal și anume micii fermieri. De exemplu, cum vă spuneam, ne axăm pe business to business, mai ales mic spre mare. Aici se concentrează propunerea. De ce să nu se extindă domeniul și la mare versus mare, mari fermieri, mari cumpărături, mari lanțuri de supermarketuri? Și vă pot da și un exemplu în acest sens. Să ne gândim la o companie multinațională, cum ar fi Unilever. Aceștia negociază termeni de furnizare cu Oșan sau cu delez, și să ne gândim că negociază cu privire la termenii de furnizare a înghețatei Corneto. Dacă intervenim prin practici comerciale neloiale. Avem două părți mari cu o marjă mare, există putere diferită de negociere și atunci piața decide care e cea mai bună soluție. Dacă se intervine prin practici comerciale neloiale, atunci se va ajunge la obiectivul principal și anume să existe beneficii, de exemplu, pentru un fermier din Belgia. Un producător de lapte din Belgia va avea ceva de câștigat dacă, dacă prețul pentru corneto crește mai mult în beneficiu beneficiul Unilever? Răspunsul e nu. Nu există niciun fel de transfer al beneficiului spre fermier. Pe de altă parte, ce am putea să anticipăm prin întreaga regulament cu privire la vânzare, dacă crește prețul acestei înghețate, noi, consumatorii, cetățenii, suntem cei care vom plăti mai mult pentru înghețată. Bineînțeles, dacă, să spunem, Deleuze sau Carrefour ar încerca să negocieze în mod direct cu fermierii, cu fermierii belgieni, atunci uh, un asemenea fapt ar fi acoperit de directivă. La fel dacă, de propunerii. La fel dacă Unilever, dacă pe business to business între companii mari ar încerca să transfere, și vorbesc aici de efectul indirect, și așa s-ar acoperi totul prin directiva propusă. Însă noi ne axăm acolo unde e problema și unde nu sunt probleme suficient de mari, facem un pas în spate. Unii au propus să fie definită intervenția noastră pe baza conceptului de echitate. Echitatea e un concept minunat. După cum știți, comisarul meu menționează foarte mult în discursurile sale acest concept. Echitatea se leagă și de competiție într-o mare măsură. Nu e o coincidență faptul că autoritățile americane antitrust vorbesc des, au acest FTC, Fair Trading Commission, și în Regatul Unit avem un birou pentru comerț echitabil, așa că acest concept merge mână în mână cu competiția. Însă, când discutăm despre practică, nu e un concept ușor de definit. Există păreri diferite și o punere în aplicare care nu e deloc facilă. V-ați putea gândi la o analiză de la caz la caz, să se definească echitatea în funcție de cazul în discuție, însă ar dura foarte mult timp și s-ar putea ajunge și la consecințe neintenționate. Dacă începem să dezbatem ce e echitabil, ce nu, părțile trebuie să dezbată acest fapt, atunci cel mai probabil actorul cel mai mare, mari cumpărători, vor avea mai multe, mai multe puteri economice pentru a influența rezultatul. De aceea noi ne dorim să îi protejăm pe agricultori. De aceea ne interesează echitatea și în teorie ne gândim ce ar însemna. Ar însemna foarte multe riscuri în punerea în aplicare. Așa că dăm dovadă de un simț al pragmatismului. De asemenea, ne concentrăm și pe un set de practici bine definite, care sunt rele, sunt practici rele care sunt ineficiente, însă nu ne dorim să exagerăm. Câteva exemple în acest sens ar putea fi utile și în acest moment. S-ar putea să existe circumstanțe în care un fermier este foarte inovator, a inventat un produs nou care nu a fost încă testat pe piață, un fel de hibrid între caise și piersici. Deci există tot felul de lucruri care se întâmplă în agricultură. Acest mic fermier s-ar putea să își dorească să-i stimuleze pe cumpărători pe cumpărător să pună aceste produse pe raft. Așa că există un risc acolo. Fermierul probabil ar dori să participe și la campania de promovare. Consideră că e un produs bun care ar trebui să ajungă pe piață, însă acesta trebuie să fie testat. Dacă spunem în schimb nu fără campanii de promovare, fermierul nu poate să participe la acestea, nu poate să vândă sub preț, tot felul de sugestii și comentarii pe care le-am primit. Partea negativă ar fi că atunci cumpărătorul s-ar putea să nu accepte accepte deloc aceste produse din cauza riscului implicat și s-ar ajunge la efectul opus. Fermierul mic care avea această disponibilitate de a-și asuma riscurile nu va avea produsul la vânzare și nu va putea să-l vândă niciodată cumpărătorilor. Cum vă spuneam înainte, există o listă neagră. Lista neagră e în articolul 3 al propunerii de directivă și există o listă gri. Lista gri din nou, după părerea noastră, nu ar trebui să fie una foarte discreționară. Ar trebui să existe un prag care să definească când o practică devine albă, acceptabilă sau neagră, inacceptabilă. De aceea aici noi propunem următoarele. Mm, Ține de jargon economic, care nu e foarte atrăgător, dar e vorba de o practică care să fie înțeleasă între două părți care negociază, fermierul și cumpărătorul. Dacă există acest termen, acești termeni ar trebui să fie bine, dar când există o expunere, când fermierul e surprins, e strangulat, când există anumită anumite șantaje care vor ajunge la uh, fermier. Acestea sunt practicile pe care ne dorim să le interzicem, pentru că s-ar putea să existe consecințe nedorite în asemenea cazuri. Asta încearcă directiva să reglementeze. Directiva nu își dorește să reglementeze alte aspecte, prețul, uh, prețul între cumpărători și vânzători. Nu putem să reglementăm prețul, nu suntem buni la așa ceva, nu știm care este costul relevant. Deși există eșecuri pe piață, suntem într-o economie de piață, cererea și oferta determină tot, e un semnal foarte bun de unde să se investească resursele. În schimb, dacă intervenim în acest mecanism al pieței, s-ar putea să ducem la o, un stop al sistemului economic. Nu există nicio evaluare, deci s-au făcut asemenea sugestii de a Uh, reglementa prețurile de comerț cu amănuntul. Nu face parte din propunerea de directivă. În istoria recentă, în Europa, ar exista anumite încercări de a reglementa aceste prețuri cu amănuntul, dar s-a ajuns la acele consecințe neintenționate pe care nu le, le dorim. De exemplu, în Franța avem uh, lua Galond. Acum 20 de ani a existat această lege. Intenția bună a lua Galond era de a-i proteja pe comercianții cu magazine mici, magazinul de la colț, să fie protejați de invazia de supermarketuri. Intenția din spate era una bună, dar după aceea ce s-a întâmplat? De facto, prețurile nu puteau să scadă sub costuri, într-un mod foarte strict. Impactul a fost că prețul cu amănuntul a crescut foarte mult. Așa că și câștigurile pentru supermarketuri au crescut foarte mult, iar acești mici comercianți din cartiere nu au avut nimic de câștigat. E un lucru care s-a înțeles rapid și legea a fost retrasă și a continuat mecanismul de piață. Așa că, pe scurt, pilonii principali ai propunerii sunt următorii. Business to business, acolo se află problemele. Relația între fermier și cumpărător, supermarketuri, business to business, nu de la mediul de afaceri spre consumatori. Propunerea e mic versus mare. Din nou, aici există dezechilibrul economic și de aceea e această propunere de a uh, face niște propuneri bazate pe IMM-uri pentru a stabili un plafon. Sunt lucruri care sunt recunoscute în întreaga Uniune, ar fi echitabile în întreaga Uniune atunci. În ceea ce privește practicile, există anumite practici care au fost evaluate în evaluarea impactului și s-a stabilit că acestea sunt rele, practici rele, se află pe lista neagră și alte practici care s-ar putea să fie sau nu. Depinde de termenii contractuale, dacă sunt bine înțeleși și nu există ambiguități între fermieri și supermarketuri. E un numitor comun minim pentru toate statele membre din Uniunea Europeană, știind că orice stat membru poate să treacă, să meargă mai sus, ținând cont de specificitățile statului respectiv. Nu e nimic care să nu permită statelor să fie mai stringente dacă consideră că trebuie. Însă, la nivel european, noi, continu- noi con- Considerăm că e o propunere echitabilă cea pe care a prezentat-o Comisia. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Valeti. Vă mulțumim că ne-ați uh, prezentat această introducere la discuția noastră. Domnul raportor, domnul De Castro, va lua cuvântul primul și după aceea raportorii din urgă. Evident, vă rog să vă încadrați în timp. Și acum, domnul Castro. E... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc domnului Tomas Ovaletti pentru contribuția dumnealui la discuția noastră într-un moment hotărător, pentru că am mai rămas uh, o săptămână până la votul în comisia noastră și în același timp cu întâlnirea noastră se întâlnesc și colegii de la Comisia IMCO care tocmai votează propriul lor aviz și e interesant să știm ce se va întâmpla. Vreau să-i spun imediat domnului profesor Valeti că această anexă din evaluarea de impact a fost folosită pentru scrierea ciornei raportului pe care l-am pregătit și multe dintre amendamentele care au fost prezentate de către colegi aici la comisie s-au bazat pe această anexă. Vreau să vă spun imediat că Comisia pentru Agricultură nu dorește să limiteze în vreun fel puterea contractuală a diversilor operatori din filieră atâta timp cât această putere este exercitată într-un mod cinstit, într-un mod uh, loial. Cred că trebuie să intervenim uh, cu legislație și propunerea Comisiei este o bună bază de uh, plecare. Avem 20 de legislații naționale diferite, așa cum a arătat evaluarea de impact și cred că de aceea o directivă europeană ar avea plus valoare. Am discutat uh, în detaliu în această comisia am avut multe întâlniri și cu raportorii din umbră, cu care am muncit din greu. Deci nu vreau să intru acum în toate detaliile, dar vreau să accentuez un punct. Studiul centrului nostru comun de cercetare uh, și care uh, este, această idee este pomenită și la punctul C din anexă. Potrivit acestui studiu, criticile pe care le primim deseori în sensul că prețurile la vânzarea cu amănuntul au crescut din cauza anumitor legislații naționale care încearcă să prevină practicile neloiale, e bine, se pare că aceste critici nu sunt uh, fundamentate. Ce spune acest tabel foarte interesant, uh, în plus față de ce ne-a prezentat anexa din evaluarea de impact. Acolo unde există legislație naționale care limitează puterea contractuală într-un fel sau altul, ca să prevină practicile comerciale neloiale, de fapt nu s-a ajuns la o creștere a prețurilor cu amănuntul. Din potrivă, în țările în care există aceste norme legislative, se pare că prețurile cresc mai puțin decât în țările în care Uh, nu există aceste norme. Deci, mă întreb dacă această directivă pe care ne pregătim să o votăm și sperăm să putem să o finalizăm până la sfârșitul președinției austriece, va putea să îi ajute pe toți actorii din filieră să evite practicile comerciale neloiale. Mulțumesc! W tym momencie jest nieobecna pani prezydent, prezydent Magines. Mulțumesc. Acum uh, vom da cuvântul, poate, doamnei McIntyre, care poate locuiește pe doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și doresc să mulțumesc lui Paolo De Castro pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru pregătirea acestui raport. A trebuit să se descurce cu un număr uriaș de amendamente și uh, îmi dau seama ce înseamnă acest lucru. Am ajuns la mai multe propuneri de compromis, ceea ce dovedește că Paolo are niște abilități de negociere extraordinare. Uh, Sper că rezultatul votului va fi pe măsura așteptărilor în ceea ce privește practicile comerciale neloiale. Prin definiție sunt neloiale, se înțelege din titlu. Deci nu ai cum să scapi de uh, uh, ele sau să le numești altfel. Ele trebuie să fie în afara legii. Nu poți să spui că sunt ilegale pentru unii și nu pentru alții. Deci, de fapt, nu contează dacă e vorba despre furnizori, despre distribuitori, dacă este mare sau mic. Nu ar trebui să existe astfel de practici neloiale. Ceea ce mă încântă pe mine și uh, împărtășesc din raport este extinderea definiției, ca să se includă toate produsele agricole. Unii fermieri poate cultivă flori care sunt la fel de perisabile ca și fructele pe care le crește vecinul. Deci, eu cred că e mai bine să vorbim despre produse agricole în, în general. De asemenea, mă bucur că avem uh, o definiție pentru uh, alimentele porționabile, care uh, au fost definite de altfel uh, și în cadrul uh, OMC. Eu vin din Regatul Unit, așa cum probabil știți, și sunt foarte mândră de faptul că în țara mea avem un cod pentru uh, fructe și legume și avem uh, și tot ceea ce trebuie pentru ca acest cod să fie respectat. Doar primii 10 distribuitori uh, uh, îl aplică și uh, firme de supermarket, dar acest cod a schimbat situația pentru consumatori și sunt foarte bucuroasă că vom extinde protecția de care ne bucurăm în Regatul Unit și pentru fermierii de pe întreg teritoriul european. Și voi fi foarte bucuroasă dacă așa se va întâmpla în Regatul Unit. Situația nu este perfectă, dar este un început promițător. Și mă bucur să uh, constat că se vor lua asemenea măsuri și la nivel european. Mulțumesc, doamna Catainen, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, bineînțeles, și comisiei pentru prezentare. În calitatea mea de raportor, sunt puțin îngrijorată de extinderea sferei de aplicare a acestei directive pentru că nu s-a făcut o evaluare de impact pentru extinderea sferei de aplicare și pentru includerea serviciilor din domeniu. Sau s-a făcut o evaluare de impact și nu știu eu. O altă problemă cu extinderea sferei de aplicare a directivei este că vreți să acoperiți toți furnizorii. Ne putem pune întrebarea când vom produce producătorul atunci când o mare companie multinațională uh, de retail uh, cumpără bunuri de la o mare companie multinațională de distribuție, când îl protejăm pe micul fermier, pe producător? Pentru că noi ar trebui să scriem legislație ca să-i protejăm pe fermier, nu pe comp- companiile multinaționale. Nu credeți că riscăm să punem în pericol întreaga directivă și punerea în aplicare dacă nu luăm uh, culoarea minte la această contradicție. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Cartier, dar nu este prezent. Doamna Hăibuș. Mulțumesc, mulțumesc și comisiei pentru această propunere. O propunere foarte importantă. Trebuie să discutăm despre aceste practici comerciale neloiale, deoarece există dezechilibre în sectorul agricol, în sectorul alimentar și mă bucur că am reușit să extindem sfera de aplicare și la alte produse, nu doar la produsele agricole uh, așa cum le înțelegem în mod tradițional. De exemplu, am inclus și florile. O cooperare integrată este o veste foarte bună. Uh, uh, includerea cooperativelor de asemenea, pentru că uneori cooperativele au probleme. Acum sunt uh, mici societăți care nu întotdeauna reușesc să-și apere interesele deci e bine acum să se reglementeze funcționarea acestor cooperative ca să fie protejați uh, fermierii. Putem să discutăm despre termene, 2 ani, 3 ani, uh, ca să depistăm uh, și să judecăm practicile comerciale neloiale înscrise pe lista neagră să vedem dacă nu apar și alte practici care permit uh, uh, evitarea aplicării legii și exercitează presiunea asupra producătorilor. De după amiază, la Comisia DEVE vom uh, vota propriul nostru aviz pe această temă și este foarte important să îi protejăm și pe producători agricoli din afara Uniunii Europene, pentru că nu trebuie să ne închipuim că este suficient să îi protejăm doar pe producători europeni. Dacă protejăm uh, producători de legume din Spania și prețurile cresc, ce se va întâmpla? Ei bine, uh, uh, distribuitorii se vor duce să cumpere în Maroc sau în alte țări de pe cealaltă, celălalt mal al Mediteranei și atunci trebuie să îi protejăm și pe aceștia, deci să nu ne limităm doar la agricultorii din cadrul uh, frontierelor, uh, din interiorul frontierelor europene. Și de asemenea trebuie să existe o coerență între această politică și politica de dezvoltare. Pentru noi este un principiu fundamental deoarece e vorba aici despre politica de cooperare pentru dezvoltare, deci nu trebuie să evităm să traversăm frontierele UE ca să-i protejăm pe producătorii agricoli. Vă mulțumesc! Domnul Zulu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului comisiei. Eu cred că atunci când vorbim despre practicile comerciale neloiale, mai ales în filiera agroalimentară, este vital să avem o definiție clară, să știm ce este o practică comercială neloială. Reprezentantul comisiei tinde să creadă că atunci când există un acord între părți, atunci cumva uh, nu mai putem să spunem că este o practică comercială neloială. Totuși știm că nu este adevărat, pentru că atunci când există relații uh, de forță foarte diferite, Uh, obiceiul este să taci, chiar dacă nu-ți convine atunci când ești un mic producător și te lupți cu o, o, o mare companie multinațională. Mie mi se pare că este fundamental să dăm posibilitatea uh, operatorilor sau, de exemplu, terților să re, uh, denunțe aceste practici comerciale neloiale, deci persoane care nu fac parte din lanț. Cred că astfel piața ar fi mai transparentă și mai cinstită, chiar și uh, vis-a-vis uh, vis, de consumatori. Noi, Parlamentul, uh, suntem pentru acest tip de abordare și sperăm că și Comisia, atunci când va veni momentul, va adăuga acest aspect care lipsea din propunerea sa. Vă mulțumesc! Madame Maginas. Doamna Măghinez. Mulțumesc, îmi cer scuze față de uh, vorbitor. Uh, din păcate, uh, trebuia să fiu prezentă la Comisia AFCO, unde s-a discutat despre Brexit. Am o întrebare despre povestea dumneavoastră cu uh, uh, cornetele de înghețată. Un exemplu practic. Și nu înțeleg de ce spuneți știind că fermierii nu au de beneficiat dar întrebarea mea este cum putem să îmbunătățim legislația ca să ne asigurăm că fermierii au de beneficiat. O altă întrebare, poate că am înțeles eu greșit, dar atunci când văd textul din slide-urile dumneavoastră, spuneți micii fermieri, small farmers, vorbim despre agricultori, despre fermieri în general, nu facem o distinție. Dacă dumneavoastră vă gândiți la un mic fermier, ce este un mic fermier? Pentru că, până la urmă, ce contează este că um, cel mai important este faptul că ne gândim la cei care sunt fermieri în toate statele membre. Această legislație a fost promisă de ceva timp. Deci ne vrem să ținem cont de toate părerile de toate punctele de vedere, chiar și din punct de vedere juridic, însă ne trebuie argumente solide. Și din câte mi-a spus asistenta mea pe SMS, nu știu dacă dumneavoastră ați prezentat bine aceste argumente. Și dacă suntem de acord cu ce spuneți dumneavoastră, ce procent din piață va fi impactat? Mulțumesc. Pan poseł Łazon. Domnul Oazon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun câteva cuvinte ca să spun că sunt de-a dreptul șocat de cât de puțini membri sunt prezenți în sală ca să discutăm despre un subiect atât de important și anume practicile comerciale neloiale. Mulțumesc reprezentantului Comisiei, mulțumesc și domnului De Castro. Practicile comerciale neloiale nu sunt doar de o, o importanță crescândă pentru operatori, așa cum scrie aici, sunt de-a dreptul capitale. În amendamentele mele am vrut să Uh, insist asupra uh, a ceea ce au constatat toți agricultorii, că sunt mici, mari, mijlocii, cu toții trebuie să fie protejați. Pentru că oricare dintre ei întotdeauna uh, va uh, avea o mai mică putere atunci când negociază cu uh, mari distribuitori. Trebuie neapărat să sancționăm practicile filiere agroalimentare și să descurajăm asemenea practici comerciale neloiale. Noi vrem ca sarcina să nu fie pusă pe umerii uh, agricultorilor, ci uh, mari distribuitori, cei care cumpără produsele angro și care au mijloacele necesare să fie cei care să dovedească că practicile lor nu sunt neloiale. Și când vorbesc despre sancțiuni, uh, mă gândesc și la acordurile de liber schimb, uh, sancțiunile comerciale împotriva Rusiei, preferințele generalizate, toate aceste uh, instrumente pe care le folosește Uniunea Europeană și care, de fapt, uh, apasă asupra agricultorilor noștri. Dacă vrem să-i protejăm, atunci trebuie să nu mai adoptăm legislație care nu îi apără de concurența externă, care și ea poate să fie neloială. Mulțumesc. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc frumos și comisiei pentru această prezentare. E un subiect important care ne interesează și am ascultat uh, prezentarea dumneavoastră, dar e foarte departe de realitatea pe care o vedem în fiecare zi. Ne vorbeați despre mici agricultori și doamna McGuinness vorbea despre ei. Dar ce înseamnă mic agricultor? 5 hectare, 10 hectare, 20 de hectare? E foarte departe de realitate această uh, această realitate. E nevoie de factori foarte clar, e, nevor, e nevoie de obligativități în ceea ce privește plățile. E acest sistem care, în care nu mai există niciun fel de transparență în negocieri și importantă e transparența aici. O listă cu taxele sunt lucruri de care avem nevoie și de multe altele. Din 2004 mă aflu aici, în acest parlament și sunt, uh, sunt pentru economia de piață, dar uh, din 2005 am început, am început să intervenim, am început cu taxele de roaming. Reprezentații de GECOM s-au gândit foarte mult atunci ce se va întâmpla dacă intrăm pe contracte, pe piață, dacă nu am fi intervenit, încă s-ar mai fi plătit și astăzi taxe de roaming marelor concerne. Așa că trebuie să se întâmple mult mai multe față de cine ați prezentat dumneavoastră astăzi. Astfel nu vom rezolva niciun fel de problemă între negocierile care au loc între fermieri, între marile supermarketuri, intermediari și nu ați spus că acestea, cel puțin în Germania, supermarketurile sunt pe lângă lege. Noi avem sindicate în uh, lăptăriile noastre și există foarte, foarte multe intervenții pe piață. Cei care fac agricultură ecologică, nu, dacă nu le iau nu, le, nu mai reușesc să-și vândă produsele și e foarte important ce se întâmplă, dar parlamentele trebuie să decidă care sunt condițiile și nu marile lanțuri comerciale care stăpânesc întreaga piață. Așa că cu ce ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi eu nu pot să fiu de acord, nu se rezolvă nici măcar o problemă din agricultură. Thank you, Chairman. We're talking about the unfair trading. Domnul Erniu, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să discutăm despre practicile comerciale neloiale. Uh, domnule Valeti, da, a subliniat cât de complicat este atunci când nu te mulțumești cu constatările uh, superficiale. Și eu cred că Unora le-ar place să poate să facă o promovare subvenționând uh, pe perioadă scurtă un produs. Eu am uh, primit multe mesaje din partea uh, procesatorilor și a retailerilor care îmi spun că uh, aceste practici comerciale uh, nu au, pot să fie considerate neloiale și această legislație um, le-ar fi nocivă. Însă, pe de altă parte, mulți uh, uh, um, procesatori spun că dacă își măresc prețurile, supermarketurile nu le vor mai cumpăra produsele și atunci, uh, ce să facă? Pentru că vă le va fi ușor să se ducă mai departe, adică dincolo de frontele europene, ca să cumpere aceste produse. Deci înțelegeți de ce s-au, uh, mi s-au trimis atât de multe mesaje în acest sens. Comisia înțelege, cred, și ni se spune că uh, în Regatul Unit, de exemplu, activitatea celor care cumpără legume și fructe în Regatul Unit nu va fi afectată. Dar dacă această legislație Uh, este uh, adoptată, mi s-a spus că în Regatul Unit vor trebui angajați mai mulți oameni uh, care <laughs> în loc de 2 angajați să aibă 15 angajați ca să vadă dacă acolo unde se adjudecă prețul legumelor și fructelor, nu care cumva nu se uh, încalcă legislația europeană. Eu cred că ar trebui să arătăm cu degetul acele contracte unde un retailer poate, ă, dintr-o simplă semnătură, să lasă baltă un producător care după aceea poate să rămână cu recolta fără să știe ce să facă cu ea. Iată care sunt adevăratele practici comerciale pe care trebuie să le ă, ă, condamnați. Mulțumesc, domnule profesor, dragi colegi, spune domnul Rope. Mes jau visi labai garsiai šiandieną šnekam, net jau abejonių Cred că este momentul să începem. Astăzi este momentul să vorbim despre practici comerciale neloiale. Ele sunt adânc înrădăcinate. Există chiar companii de consultanță care sfătuiesc alte entități cum să facă față acestor practici comerciale neloiale. Deci, este clar că avem nevoie de un instrument juridic care să aducă ordine în toată această situație. Astfel încât nu doar un jucător mare de pe piață să poată să facă față cumva practicilor comerciale neloiale. Să ne gândim și la furnizorii de materii prime din agricultură, care au o poziție de negociere foarte slabă. Ei se simt cumva prinși într-o capcană Și vedem că dacă este afectat prețul la lapte sau lactate, dintr-o dată avem o criză în Europa în care nu mai avem uh, unt sau mâine este posibil să nu mai avem cărnați de vânzare în Europa. Avem scheme de susținere și avem probleme de acest fel, deci trebuie să reglementăm piața. Dacă avem toate aceste scheme de plăți directe. Noi vorbim aici de o piață liberă, dar dacă nu reglementăm prețurile, dacă nu le regularizăm, atunci va trebui să reglementăm relațiile pentru ca cei de pe piață să poată să își comercializeze produsele și să trăiască decent din aceasta. Trebuie așadar să stabilim un prag minim pentru prețuri. Și încă un lucru, v-aș ruga frumos să explicați de ce există diferențe atât de mari pe piața unică. Este vorba de o piață unică cu 28 de state membre, dar să spunem, de exemplu, prețul laptelui este de 3-4 ori mai mare în unele locuri decât în altele. Cum se explică această diferență atât de mare? Adică avem uh, unii care achiziționează, unii care prelucrează și după aceea avem entități care comercializează. Eu cred că trebuie să facem acest document cât mai puternic posibil ca să aibă un impact cât mai mare. Domnul Dorfman. Profesor Sichien. Mulțumesc, domnule pro- profesor. Am ascultat prezentarea dumneavoastră și mai ales ce spuneați despre extinderea domeniului de aplicare și am fost cumva surprins, aș putea spune și altfel. Aici, în Plas Lux, există un supermarket. Mergeți acolo înăuntru și uitați-vă câte produse din acest supermarket sunt produse care să vină direct de la agricultor, la Delez în acest caz sau la oricare alt supermarket. Și nici măcar 1% din aceste produse nu sunt acestea. Poate găsiți în anumite rafturi cu specialități și așa mai departe nu găsiți aceste produse la Delez, Carrefour, aceștia nu cumpără de la uh, mici agricultori. Dacă nu este extins domeniul de aplicare, atunci putem deja să punem stop tuturor acestor propuneri. Și vă dau un alt exemplu. Eu vin dintr-o regiune unde 10% Uh, din, sunt 10% produse agricole care apar de acolo. Sunt milioane de toane pe an care sunt făcute de 6.000 de agricultori. Uh, aceștia le, uh, sunt cumpărate de, acestea sunt cumpărate de doi cumpărători, doi, atât. Și bineînțeles că acești doi actori sunt doi actori foarte mari. Da, și sunt de acord cu dumneavoastră când ne spuneți că nu trebuie să protejăm Nestle sau Ferrero aici. Însă, dacă nu ținem cont de fermieri, dacă ei nu sunt cuprinși aici, atunci putem uita întreaga inițiativă. Fie că vorbim de salată, de pere, mere, de unde să le cumpere, să, să, să încerce să caute mii de uh, agricultori, poate faceți totul intenționat aici și atunci nu va ajuta cu nimic sau trebuie să luăm lucrurile mai în serios, să discutăm și să vedem care este într-adevăr realitatea de pe piață. Dantă. Merci, Monsieur le Président. Je, je vais reprendre là où... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să continui acolo unde s-a oprit colegul Dorfman. Din câte am citit eu, dumneavoastră considerați că practicile comerciale neloiale au uh, o influență asupra întregului lanț până la producătorul primar în acest uh, lanț manufacturier. Dacă suntem, uh, dacă gândim că dumneavoastră, este ca și cum n-ar fi la fel de adevărat pentru produsele agroalimentare. Dacă da, atunci spuneți-ne de ce. Ceea ce s-a observat în țările unde uh, legislația se aplică tuturor practicilor este că dacă nu protejăm intermediarii, până la urmă producătorul de bază este victima presiunii exercitate asupra lui uh, de întregul lanț. Și observ că Centrul Comun de uh, Studii de la Comisia a demonstrat că legi uh, care vizează practicile comerciale neloiale, care protejează toți furnizorii, nu aveau niciun impact inflaționist asupra prețului la vânzarea cu amănuntul. Deci, Vă rog să-mi explicați de ce credeți că produsele agricole ar fi diferite de alte produse uh, fabricate. Mie mi se pare că propunerea de aviz a colegilor Castro și McGuinness este echilibrată. Bardzo dziękuję. Chcę Państwa poinformować, że nas... Mulțumesc foarte mult. Doresc doar să vă informez că avem și invitați din partea doamnei Aguilera Palmas din Andalusia. Doresc să vă salut astăzi, să vă mulțumesc că ați venit la comisia noastră în această dupămasă. Sper că discuția vi se pare foarte interesantă și acum dau cuvântul domnului Flanagan. Doresc și eu să îi salut pe invitații noștri. Am locuit acolo patru luni și sunt loc absolut fantastic am o întrebare legată de unul dintre amendamente și care ar fi rațiunea din spatele său. Când vine vorba de dependența economică la 20%, se sugerează să se formuleze în felul următor, dependență semnificativă. Acum, uh, ideea de semnificativ diferă de la o persoană la alta. Nu cumva aici uh, facem textul mult prea lipsit de precizie, prea slab și aș dori să știu de ce s-a propus o directivă și nu un regulament. Da, știu uh, că s-au adoptat uh, zeci de documente de mai multe state membre. Deci va trebui să văd în context. Domnul Yeah, da, mi se pare important și au spus deja colegii mei să fie extins domeniul de aplicare și la parteneri comerciali care nu sunt din Uniunea Europeană. Însă trebuie să vedem foarte clar pe cine vrem să ajutăm prin această propunere legislativă și de aceea cred că e bună această dezbatere mic-mare și cred că Comisia nu e înțeleasă bine într-unul dintre puncte și nu e clarificat nici în textul pe care îl avem acum. O mică asociație este în afară. Dar eu nu înțeleg acest lucru din text. Înțeleg și ce ne-a spus comisia când ne-au spus că nu ne dorim să fie protejat uh, Neslea acum și să facă ce vrea față de cele mici. Nu, nu trebuie să existe o asemenea situație. Da, undeva trebuie să existe o limită. Și la asociații există foarte multe diferențe și ce se întâmplă față de multinaționale. Și de asemenea, și între asociațiile de mici comercianți există foarte multe diferențe. De aceea eu consider că definiția trebuie să fie mai clară. Sunt multe puncte importante pe care vrem să le sprijinim până la urmă și anume să îi protejăm pe producători. Cred că nu e clar, nu e destul de clar acest fapt în multe din aceste puncte, dacă într-adevăr ne dorim să aibă mai multă putere pe piață. Eu cred, stimate Albert, Dre, Albert Dre, des că e o inițiativă foarte importantă, că până la urmă s-ar ajunge să nu se mai facă niciun fel de reguli, după aceea, dacă cumpăr undeva, nu voi putea fi sigur că există produse fără pesticide, de exemplu. Există foarte multe lucruri de unde vom ști că cineva a spus că sunt respectate gran, granțele pentru pesticide și așa mai departe? După aceea s-a făcut ceva la nivel politic. Politica a luat-o mult înainte, însă nu putem interzice companiilor, nu putem să le impunem acum tot felul de criterii. Vorbim de protecționism aici. Nu se poate să lucrurile să stea așa. Și anume acum să le spunem noi companiilor ce de unde trebuie să cumpere și numai să cumpere, să cumpere numai ce există norme europene. Dacă ne dorim asemenea profilarea companiilor, atunci trebuie să spunem da, cumpăr de la fermier regional numerele companii. Tot ce se face e contraproductiv acum. Dacă așa ceva se va pune în aplicare, atunci ne împușcăm singuri în picior. Mulțumesc. Ani poseu Aguilera. Doamna Aguilera. Sí, gracias, presidente. Bună ziua, vă mulțumesc. M-am aflat la o altă reuniune unde a trebuit să votez. Din păcate am pierdut prezentarea reprezentantului comisiei și prezentarea lui Paolo. Dar aș dori să vă spun următoarele. Dacă tot uh, avem aici uh, reprezentantul comisiei, reprezentantul DigiComp, i-aș dori să spun următoarele. Este vorba de un document extrem de important pentru agricultura europeană iar eu sunt mulțumită că în sfârșit avem o normă asupra căreia să putem dezbate. De asemenea, cred că propunerea comisiei este foarte bună, dar mi se pare foarte bună propunerea colegului meu, Paolo de Castro. Eu cred că domeniul de aplicare este crucial, după cum au spus antevorbitorii. Trebuie protejat tot ce ține de practici comerciale loiale. Îmi cer scuze, spune vorbitoare. Da, trebuie totul să fie luat în seamă, dar este fundamental mai ales să protejăm agricultorii. Asta este cea mai importantă parte, mult mai mult decât alte părți ale PAC. Trebuie să ne asigurăm că agricultorii uh, pot să-și vândă produsele. Dacă nu corectăm acest lucru, atunci nu vom avea o adevărată egalitate în cadrul lanțului de aprovizionare. Experiența atât din Spania, de unde vin eu, cât și din alte țări, arată că nu se intervine într-o politică de prețuri privind consumatorii. Eu am transmis și un amendament și aș dori să văd că se iau în uh, calcul și pierderile la vânzare. Este un element juridic dificil, complex, dar este și o problemă gravă pentru agricultură. Cred așadar că amendamentul respectiv merge mai departe de problemele juridice ca atare și că trebuie să vedem ce se întâmplă cu această pierdere la vânzare și care sunt efectele sale. Cred că este foarte important să rezolvăm acest lucru înainte de terminarea mandatului și este crucial să extindem domeniul de aplicare pentru a avea un regulament corespunzător. Și oricum, voi reveni la ce spuneam la început, orice practică comercială neloială este dăunătoare, indiferent că este vorba de corecție în sus sau în jos, dar să știți că niciodată nu merge în sus. Și întotdeauna cei mai afectați sunt agricultorii. Iar noi, consumatorii, nu beneficiem în niciun fel. Și acest lucru se vede la nivelul oricărui fel de magazin, supermarket sau de altfel. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul din rândul membrilor? Dacă nu, atunci poate că îl pot invita pe domnul din stânga mea să ia cuvântul din nou și să răspundă la diferitele observații care s-au făcut și după aceea va răspunde domnul de Castro. Vă mulțumesc, este un subiect foarte important și se vede după câtă pasiune ați spus în uh, răspunsurile dumneavoastră. Uh, îi salut și pe fermierii din Andalusia, ceea ce arată că aici discutăm probleme reale care afectează cetățenii Europei. Evident că sunt multe opinii dar noi încercăm să găsim o soluție pentru mai multe state membre. Este dificil uneori să proiectăm problemele naționale într-un stat sau altul la nivelul Uniunii. Când, să zicem, reducem numărul practicilor pe care le definim drept negative, noi nu spunem că acelea sunt singurele. Dar este posibil, de exemplu, să nu fie suficient de răspândite în afara statului membru din care proveniți dumneavoastră pentru a putea fi avut în vedere, a fi trecute și ele pe o listă neagră. Această propunere, practic, vă conferă multă putere, stat, conferă multă putere statelor dumneavoastră. Cum spuneam, puteți să depășiți cele prevăzute de acest document. Dacă credeți că în țara în care veniți sunt probleme când vine vorba de producătorii de mere sau așa mai departe și că este nevoie de alte măsuri, puteți fi mult mai stricți. Nu puteți fi mai puțin stricți, dar puteți să faceți mai mult. Este un element foarte important de avut în vedere. Deci noi acum nu ne retragem în niciun fel. Încercăm pur și simplu să găsim un numitor comun minim. Nu există un stat european mediu. Deci noi încercăm să echilibrăm diferitele situații, realități și păreri din diferitele state membre. Acesta cu cuvânt, drept cuvânt introductiv. Dar credeam că este important să menționez. Un alt aspect important care s-a dus în discuție este că ar părea că dumneavoastră intuiți că aveți un instinct când vine vorba de punerea aplicare a anumitor regulamente și când vorba de relațiile dintre actorii mari, mari producători, mari cumpărători și așa mai departe. Și cred că trebuie să fim cu bagare de seamă aici. Nu pentru că m-aș opune din principiu, ci pentru că, în practică, pot să apară tot felul de consecințe neașteptate și de excepții. Și sunt exemple. De exemplu, în Republica Cehă, Coca-Cola, care este o companie foarte mare, face parte din vânzători, a reușit să abuzeze practicile comerciale neloiale naționale pentru a afecta o anumită negociere în care erau implicați cumpărătorii care aveau o cote piață de 10%. Vi se pare în regulă? Doriți să oferiți această putere cuiva? Evident că nu și de aceea trebuie să ne gândim la toate contraexemplele posibile. Și acum revenind la întrebările concrete care s-au adresat, pot să răspund la unele din ele, la altele nu. De exemplu, eu sunt doar economistul șef, deci nu pot să mă pronunț dacă să avem o directivă sau un regulament și ce ar fi mai bun. Văd că sunt multe lucruri importante, cum ar fi dacă ar trebui să ne ocupăm și de dacă trebuie să ne ocupăm și de Maroc. Fermele marocane reprezintă evident o preocupare majoră pentru noi, dar este o poziție juridică pe care, o poziție pe care eu nu pot să o comentez în niciun fel, deoarece eu sunt doar economist șef. Ca răspuns parțial la cele spuse de domnul raportor Paolo de Castro, nu cred că în evaluarea noastră afirmăm că practicile comerciale neloiale pot să afecteze prețurile la vânzarea cu amănântul. Din contră, dorim să vedem în ce fel ele pot să aibă un efect pozitiv asupra fermierilor. Deci punctul de pornire pentru tot și juridic, baza pentru toate acestea este să ne asigurăm că agricultorii au de câștigat. Sunt multe întrebări privind lanțul vertical și așa mai departe, dar, în definitiv, ce dorim noi? Dorim să ne asigurăm că fermierii au de câștigat de pe urma discuțiilor noastre. Deci legătura directă dintre uh, agricultori și cei care le cumpără produsele este evidentă. Pot exista și alte legături indirecte care nu sunt la fel de evidente. Și de aceea aici trebuie să fiți mai precauți. De ne trebuie să fim foarte corecți când vine vorba de mandatul nostru și să spunem că impactul asupra prețurilor la vânzarea cu amănuntul nu a fost obiectul unei valori de impact. În ce vrește întrebarea domnului McIntyre, după cum am spus și la început, Corectitudine este un cuvânt la care ținem foarte mult, dar trebuie să fie și pus în practică așa cum trebuie, deoarece ce este corect conform mie nu este neapărat corect conform altuia. Și după aceea ajungem la discuții care au în spate interese economice și probleme specifice care ne confruntăm. Așadar, mari actori, mari cumpărători cu o putere economică considerabilă au influența suficientă pentru a arăta că ceva nu reprezintă o problemă pot să apeleze la experți, la uh, oameni ca mine, dar cu un sintetic mai puțin pronunțat, care să se pronunțe ce este corect și ce nu este corect. Deci trebuie mereu să fim pragmatici, să ne gândim întotdeauna la alternative, să vedem dacă ele pot fi puse în aplicare, dacă pot fi puse în aplicare cu ușurință de către statele membre, fără a avea, necesita prea multe resurse, dacă sunt practice și așa mai departe. Deci dacă ce propunem noi măcar întrunește aceste condiții. De exemplu, domnul Flanagan a vorbit despre dependența economică. Este un subiect pe care putem să-l dezbatem în calitate de economiști, dar consumă foarte multe resurse. Eu trebuie la comisie să definesc puterea de piață, dar ea unde face cu 20 de fuziuni majore pe an și este o activitate amplă. Și vă cum spuneam, părțile vizate revin și îmi spun că uh, lucrurile nu stau așa, de fapt piața este altfel, uitați în China, de exemplu, și eu trebuie să vin cu contraargumente. Deci, imaginați-vă, noi cei de la Digicomp avem multe resurse și totuși este dificil. Dacă fiecare stat membru ar defini de la caz la caz ce reprezintă dependența economică, atunci probabil că nu ar fi deloc o idee bună. Au mai fost încercări, din câte știu, Germania, a, a venit cu câteva soluții privind dependența economică și Cipru la fel, iar punerea în aplicare în țările respective se apropie de zero, deoarece este foarte dificil. Avem un singur caz în 2016-2017 în Germania, pe baza informației pe care le-am eu la expoziție, iar în Cipru, zero cazuri, deoarece este foarte greu să se pună în practică aceste concepte mai abstracte și vagi. Când mă refer la IMM-uri, aici avem un concept foarte clar definit. Un IMM este o companie cu până la 250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane pe an. Avem niște concepte foarte clare, bine definite la nivel european, uniform în, pentru cuprinsul Uniunii Europene. Și dacă statul nostru dorește să ofere altă definiție, să meargă mai departe și să pună un prag de 500 de angajați din cauza condițiilor specifice din acea țară, puteți face acest lucru. Nu există niciun motiv pentru care să nu puteți fi mai stricți. Ah, tot um, Dana McIntyre a vorbit despre judecătorul din Marea Britanie. Este o evoluție importantă, dar uh, s-a vorbit și de resursele necesare care trebuie să fie puse la dispoziție, cunoștințele care este nevoie și trebuie să vină cu o activitate concretă. De aceea, noi susținem un sistem de cooperare mai lejer, în care statele membre să raporteze și să împărtășească experiențele. Noi nu dorim să obligăm în vreun fel, să veghem la punerea în aplicare. Avem o experiență foarte îndelungată în domeniul competiției și ne-am ocupat de punerea în aplicare a legii în acest domeniu. Dar când vine vorba de practici comerciale neloiale, dumneavoastră aveți mai multă experiență decât noi și cum spuneam, noi putem să propunem un punct de pornire și noastră puteți să mergeți mai departe. Și pentru că răspunde doamnei McGuinness, eu cu exemplul Connect, să luăm un exemplu în care Unilever uh, conce negocieri uh, cu Carrefour în prința înghețatei sau cornetă pentru ghețată. De ce să nu aibă un efect și în sens ascendent? De ce să impunem un preț minim pentru cornetele înghețată? Până la urmă, Unilever va avea va face o afacere mai bună, dar nu știm exact de unde se aprovizionează ei cu lapte. Și atunci fermierii belgieni care vând lapte nu vor fi beneficiat neapărat. Indiferent de ce supermarket vorbim, Oșan sau Carrefour, dacă acestea vor achiziționa laptele direct de la producători belgieni, atunci acest caz cade sub incidența propunerii noastre directly, but also... Dacă oșan uh, își procurează aceste produse în mod direct sau nu, însă dacă Unilever încearcă să transfere ceva mai departe, să spună, a, îmi pare rău, îmi dați ceva pentru altceva, dar dintr-o dată eu sunt mai sărac pentru că oșan impune anumite condiții. Asta ar fi impactul indirect din această propunere pe care am făcut-o. Am avut și câteva alte comentarii de la domnul Dese, la europarlamentul german și domnul Dorfman. A, Italia, mă scuzați, spune vorbitorul. Cu toții suntem europeni. mă acuzați că sunt departe de realitate. Da, cu siguranță, vin din turnul de filde și al mediului academic. Cu toate acestea, ce spuneam înainte, dacă realitatea dumneavoastră o cunoașteți mai bine decât mine, de acolo vin aceste informații, de la fermierii dumneavoastră, dacă realitatea dumneavoastră e foarte diferită de acest punct de plecare, atunci propuneți legislație la nivel național. E un principiu bun, după mine. Europa e un numitor comun și statele membre continuă această muncă. Mi se reamintește faptul că timpul trece, așa că vă voi mulțumi acum pentru atenție și mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule profesor! Acum îi voi da cuvântul colegului nostru, domnul De Castro, pentru a concluziona discuția noastră. Domnule președinte, acum vom vorbi despre conținutul avizului, pentru că după ce am ascultat părerea colegului de la comisie, Aș vrea să vă vorbesc mai precis despre raportul nostru. La Comisia IMCO s-a votat și a existat o mare majoritate de voturi pentru amendamentul de compromis care extindea sfera de aplicare, ceea ce este foarte important pentru noi. Vă aduc aminte, dragi colegi, că s-au făcut 684 de propuneri de amendamente în ce privește proiectul de directivă pentru practicile comerciale neloiale. Trebuie să mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră și tuturor uh, funcționarilor care au colaborat cu noi pentru că am ajuns la 42 de amendamente de compromis, din care 30 despre articole și 12 pentru considerente. A fost un o muncă de echipă și cred că pot să afirm că toate grupurile politice sunt de acord uh, ca să voteze aceste amendamente de compromis. Avem doar o diferență, așa cum a prezentat-o colega Katainen, uh, din partea grupului ALDE pe anumite amendamente de compromis. Însă, marea majoritate Uh, sunt sprijinite de toate grupurile politice. Vreau să vă aduc aminte încă o dată ce important este să reușim să adoptăm această directivă înainte de sfârșitul legislaturii. Uh, așteptările sunt mari, am văzut acest lucru și în timpul dezbaterii. Nu ne putem asuma riscul să ratăm această ocazie. Ca atare, noi, imediat după votul din plenară, care vă aduc aminte, va avea loc în timpul săptămânii uh, de la Strasburg, deci începând cu 22 octombrie, după care sperăm ca în aceeași săptămână să înceapă uh, trilogurile ca să ajungem la un acord politic înainte de Crăciun cu Consiliul și Comisia. Vreau să vă mai aduc uh, aminte câteva detalii, nu insist prea mult. În momentul în care am lucrat la amendamentele de compromis, am abordat și o altă temă. E vorba despre lista practicilor neloiale. Un subiect care a fost uh, subiectul uh, a mai mult de 200 de amendamente, deci doar pe articolul 3 s-au făcut mai mult de 200 de amendamente. Ne-am consultat și cu comisia pentru că am vrut să lămurim cât mai mult cu putință definiția, pentru că ulterior, așa cum s-a spus și în timpul dezbaterii, să lăsăm pe seama statelor membre să meargă și mai departe și spunem acest lucru și în text. Statele membre pot să meargă și mai departe. Totuși, s-au făcut presiuni politice din partea tuturor grupurilor prin intermediul acestor 200 de amendamente și uh, am putut să uh, extindem lista și să trecem uh, la o listă cu patru uh, practici comerciale, așa zis, albe, deci cu ar veni legale, și patru negre. Dar vorbim despre contractele înscris, contracte înscris care nu sunt obligatorii pentru toate, pentru că știm că vor exista multe probleme cu aceste contracte înscris. Spunem că dacă un contract este solicitat de un furnizor, Uh, uh, cel care cumpără nu poate să refuze. Dacă cumpărătorul uh, um, cumpărătorului se cere un contract înscris, atunci furnizorul nu poate să refuze și viceversa. Apoi acest risc de a se face abuz de informațiile cu un uh, caracter sensibil din partea cumpărătorului. Știți foarte bine că se duce această dezbatere despre uh, uh, aceste practici uh, uh, care riscă să um, dea în vilag secrete comerciale, dar uh, ar trebui să se facă diferența între concurenții și cei care achiziționează un produs. Deci trebuie să reglementăm foarte bine folosirea informațiilor sensibile din partea furnizorilor. Tot la categoria practici comerciale um, din prima categorie, uh, la care se adaugă cea de-a doua categorie, aceste vânzări sub prețul pieței. Acestea vor fi incluse, uh, așa au dorit uh, amendamentele grupurilor politice. Știu că există un caz pendinte la Curtea de Justiție legat de legislația din Spania, dar deocamdată noi nu puteam să ne permitem să nu ținem cont de numărul mare de amendamente exact pe acest subiect. Nu vreau să intru în mai multe detalii, Meciul începe pe 1 octombrie, deci pe 1 octombrie vot la comisie, apoi vot la plenară, se vor exercita presiunea asupra noi și sper să avem o poziție a Parlamentului care să fie sprijinită de o cât mai mare majoritate a deputaților, să avem o poziție de forță și în timpul trilogurilor, pentru că munca pe care o facem noi, cred, că împreună cu munca la regulamentul Omnibus sunt ultima etapă dintr-un parcurs legislativ care va permite economiei noastre să fie mai rezistentă și să facă față concurenței la nivel mondial și, în primul rând, să-i ajute pe agricultorii noștri. Deci sper să uh, câștigăm meciul pentru că vom avea o echipă unită. Vă mulțumim. Munca domnului profesor De Castro și ceea ce tocmai ne-a spus acesta rezumă foarte bine părțile cele mai importante, ceea cu ce ne ocupăm noi acum în mandatul nostru, un rezumat al mandatului nostru. Și cred că putem să terminăm acest document înainte să se termine legislatura noastră și e un lucru pe care îl așteaptă fermierii de la noi. Bineînțeles că e un instrument foarte important pentru piață, știm că reprezintă și un mare compromis. Însă, de asemenea, știm că e nevoie de compromis, altfel nu avem cum să înaintăm. Comisia IMCO, doamna McGuinness e raportor din umbră și dumneai s-a ocupat foarte mult în tocmai de acest subiect. țin să îi mulțumesc domnului De Castro, îi mulțumesc și domnului profesor pentru prezentarea sa și probabil pot să adresez aceste mulțumiri și în numele dumneavoastră mai departe. Acum Eu mă voi ridica de la prezidiu și probabil doamna McGuinness va fi atât de drăguță încât să vină. Sau domnule de Castro, cine continuă? Dacă îmi permiteți, spune doamna McGuinness, concluziile pe care le-am auzit de la DGCOM cu privire la această legislație, aceste discuții, econi- interesul economic, cu alte cuvinte, o dezbatere foarte intensă legată de propunerea legislativă. Îmi arată că ne apropiem de ceva. Munca pe care încercăm să o facem noi aici e privită îndeaproape, e privită îndeaproape de cei care nu își doresc ca noi să avem succes și mă întreb de ce stau așa lucrurile. Așa că eu sper că va continua această muncă în comisia noastră din punctul de vedere a unui lanț de alimentare sustenabil, începând de la producător și să încercăm să ne asigurăm că există un echilibru echitabil în acest lanț. Îi mulțumesc domnului De Castro euro pentru toate cele făcute și biroului său. Am ajuns la acest număr mare de amendamente de compromis. Există anumite detalii pe care va mai trebui să le discutăm, însă în linii mari mergem într-o direcție pe care să ne putem dori cu toții. Am niște îngrijorări legate de calendarul pentru vot, însă înțeleg că trebuie să respectăm acest calendar astfel încât să încheiem întreaga muncă. Așa că, din partea mea, cu cât lobby-ul devine mai intens, cu atât mai hotărâți trebuie să devenim noi, să continuăm pe această cale pe care am apucat-o. Acest domeniu e unul foarte opac și cred că munca noastră îl face mai transparent și asta nu are cum să afecteze negativ. Mulțumesc! Grazie, Mario. Uh, eh, Katainen? apoi però... Eh, doamna Katainen, și apoi aș vrea să dau cuvântul eh, înainte să încheiem cu acest punct din nou Comisiei. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să îi mulțumesc domnului De Castro și celorlalți raportori din umbră pentru această metodă de muncă foarte eficientă cu această directivă deosebit de importantă a fost pregătită timp de mult timp și impactul pozitiv e de asemenea important. Ora e ok. Ok. Vă rog să continuați. Spuneam că pregătim această directivă de mult timp și, de asemenea, e un lucru bun, va fi bun odată ce intră în vigoare. E un drum lung, însă e unul care va ajuta. Vom reuși să răspundem la întrebări importante, și anume poziția pe care o au fermierii pe piață. Practicile din diferitele state membre, culturile sunt atât de diferite, încât e foarte important ca această directivă să nu limiteze munca legislativă care se face în statele membre. Însă, pe de altă parte, ar trebui să ofere suficient sprijin în acele domenii și în acele situații unde regăsim problemele cele mai dificile. Trebuie să ne gândim cum putem să protejăm cel mai bine verigile slabe din lanț când se întâlnesc cu aceste practici comerciale neloiale povara trebuie să cadă pe partea puternică și anume cumpărătorii, sarcina probei și cumpărătorii trebuie să poată cumpăra aceste produse la toate nivelurile. Producătorii trebuie să aibă dreptul la un contract scris și mă mulțumește să văd că aceste propuneri apar în textul de compromis și sper că acestea vor ajuta la negocieri. Bine, grazie. Bine, mulțumesc. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului director Mögen ca să punem punct acestui punct de pe de zi. Vă rog, domnule director. Mulțumesc foarte mult, nu voi prelungi foarte mult discuția. Vreau doar să menționez câteva puncte care au fost lăsate deschise de domnul Valeti din motive destul de bune și asta pentru că au de-a face cu procesul decizional. De ce am ales o directivă, de exemplu? E prima întrebare la care aș răspunde eu. De ce o directivă și nu un regulament? Avem aici de-a face cu chestiuni care țin de drept civil în statele membre avem de-a face cu o situație în 20 de state membre deja acoperită prin uh, legislație națională. Într-o asemenea situație nu e o idee bună să venim cu un regulament care ar interacționa în mod direct cu situația juridică din diferite state membre și probabil ar trece peste legislația națională într-un fel care nu ar fi operațional. Așa că aici E important că se stabilesc aceste reguli la nivel de UE, dar apoi statele membre încearcă să le incorporeze într-un mod armonios în propria lor legislație și se asigură că totul funcționează, fără fricțiuni, fără suprapuneri și fără dificultățile pe care le-am întâlnit de obicei în asemenea situații. De aceea cred că directiva e instrumentul cel mai potrivit. O primă chestiune care a fost uh, menționată domeniul juridic, care trebuie citit împreună cu articolul 39 din tratat, unde apar obiectivele pacului. Obiectivul pe care îl urmărim noi aici e să sprijinim venitul fermierilor. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de situația legată de veniturile fermierilor în ceea ce privește domeniul aplicare al textului, adică situația extremă e aceasta, Unilever împotriva, nu știu, Carrefour, aceste negocieri. Cu cât mergem mai departe, cu atât mai greu reușim să readucem situația spre fermierul individual și venitul său și aici e riscul pentru temeul juridic. Cu cât ne îndepărtăm mai mult, cu atât riscul crește. Crește riscul ca temeul juridic să nu fie suficient de bun încât să acopere ce avem de făcut și de aceea eu m-aș gândi că propunerea pe care a făcut-o comisia încearcă să atingă un echilibru, încearcă să pună ceva pe masa legislatorilor care să poată fi apărat în tribunal dacă va fi nevoie. O a treia chestiune a intervenit în discuție, o adăugare care se va face în ceea ce privește salvarea pierderilor. Am propus o directivă în ceea ce privește practici comerciale neloiale între furnizori și cumpărători. Nu e o practică comercială neloială în acest tip de relație. E o practică care este utilizată de comercianții cu amănuntul sau comercianți în legătură cu uh, comercianții, adică mai degrabă în aval. Pur și simplu nu se încadrează aici astfel de cazuri și uh, trebuie să fie, dacă vor fi abordate în alt context. O a patra întrebare a domnului Rope, de ce există diferite niveluri ale prețului, de exemplu pentru um, lapte în diferite regiuni și state membre? Din experiența noastră, motivul e că există o diferență între zonele cu deficit și zonele cu surplus. În zonele cu surplus, prețurile sunt destul de scăzute, în cele cu um, Uh, cu, sunt uh, destul de scăzute și în cele în care nu există un surplus e mai scump. În locurile în care sunt foarte îndepărtate de producție. De aceea nu există o relație foarte bună nu se poate face o comparație foarte bună între aceste două tipuri de zone diferite. Și apoi intervine și competiția, cum i-a organizat uh, sectorul, logistica, toate acestea au un impact asupra prețurilor. Însă e normal că prețul pentru un litru de lapte nu e același în toate statele membre și în toate regiunile din Uniunea Europeană. Cred că e o situație normală. Și un ultim comentariu și cred că nu îl putem sublinia îndeajuns propunerea care o aveți în fața dumneavoastră le-ar permite statelor membre să meargă mai departe dacă ele consideră că e necesar. Cred că e un instrument important pentru statele membre să abordeze situația pe teritoriile lor, situație care ar putea să fie foarte diferită față de cea din alt stat membru. Cu cât intrăm mai mult în detaliu, cu atât lăsăm mai puțină manevră statelor membre, astfel încât să reglementeze într-un mod bine țintit și ținând cont de situația de pe teritoriile lor. De aceea considerăm că acest concept de armonizare minimă e unul rațional și că ar trebui să fie menținut și în rezultatul final al discuției. Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră într-un mod constructiv și în lunile următoare. Grazie, salutiamo! Mulțumesc, mulțumim comisiei, mulțumim domnului director Megelen, bineînțeles că mulțumim și invitatului nostru, domnul profesor, economist șef. Acum putem să trecem imediat la următoarele puncte de pe ordinea de zi. Sunt două proiecte de aviz. Prima este vorba despre proiectul de aviz pentru Comisia Regii E vorba despre regulamentul cu dispoziții comune pentru diferitele fonduri, un aviz pe care l-am scris pentru Comisia Regii. Colega noastră, doamna Maria Gabriela Zoana, este raportoare și dau imediat cuvântul. Maria Gabriela, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte propunerea de regulament a parlamentului și a consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale face parte din noul cadru financiar multianual două mii douăzeci și unu două mii douăzeci și șapte și stabilește dispoziții comune cu gestiune partajată oferind astfel un set comun de norme de bază pentru un număr de șapte fonduri cu excepția fondului agricol european pentru dezvoltare rurală adică feader ul regulamentul privind dispozițiile comune creează baza de funcționare pentru toate fondurile structurale astfel încât prin armonizarea și îmbinarea acestora să oferim beneficiarilor maximul de sprijin regiunilor mai puțin dezvoltate în vederea consolidării coeziunii economice sociale și teritoriale. am citit cu mult interes propunerea comisiei. din punctul meu de vedere prin obiectivele principale propuse se dorește crearea unui cadru de dezvoltare echilibrat și armonios pentru toate statele membre și a regiunilor, precum și reducerea disparităților de dezvoltare regională și a rămânerii în urmă a regiunilor mai puțin dezvoltate. Astfel, noul cadru propune să stabilească premisele generale ce asigură continuitate, simplificare și flexibilitate în procesul de implementare. Din păcate, principalul element de noutate în ceea ce, prive, ce ne privește pe noi membrii comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală constă în faptul că acest regulament nu mai acoperă fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală. totodată să nu uităm că fondurile structurale sprijină o gamă largă de obiective de dezvoltare în beneficiul unui segment extins de destinatari cu potențial de reutilizare a fondurilor pentru alte investiții. În acest sens, consider că este important ca toate fondurile participante la acest efort de solidaritate europeană și coeziune să rămână unite în acest cadru. Este, în opinia mea, esențial să se continue eforturile de optimizare a fondurilor pentru a crea adevărate sinergii reale între acestea nivelul regional și zonele rurale sunt direct dependente și feader este un element central în acest dispozitiv care asigură coeziunea socială a acestora. coeziunea socială reprezintă prezintă importanță și fie că vorbim și de mediul urban fie că vorbim și de mediul rural acesta este un prim argument în favoarea menținerii feadr în regulamentul privind dispozițiile comune din viitorul cadru legislativ. consider că cu toții avem același scop și acordăm o atenție deosebită zonelor rurale. împreună ne dorim reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare a diferitelor regiuni prin trasarea de direcții sustenabile și eficiente de a investi în creșterea și dezvoltarea zonelor rurale a întreprinderilor și a resurselor în sectorul agricol și forestier, precum și în economia rurală. Comisia, în propunerea CFM, scade cu 27% fondurile alocate FADR. Am constatat și am verbalizat acest lucru cu toții aici, în Comisia Agri, în plenul Parlamentului European și deja în diferite opinii și rapoarte, această, această reducere ca fiind inacceptabilă și chiar absurdă. Decuplarea FADR de celelalte fonduri nu poate aduce, pe termen lung, decât un risc și mai mare de a reduce bugetul alocat acestui fond. Acesta este un al doilea argument pentru a menține legătura formală a FADR cu celelalte fonduri de coeziune pe care o reprezintă includerea în RDC. Ca membru supleant în Comisia Regii, am discutat și am participat la discuții și cu colegii din Comisia Regi și pot să vă informez că majoritatea colegilor, indiferent de grupul politic, împart aceeași viziune cu mine. În elaborarea amendamentelor, am încercat să nu creez un cadru complex și să selectez doar dispozițiile esențiale din RDC care se aplică FADR-ului pentru a evita reguli complexe și a menține flexibilitățile, flexibilitatea necesară. De altfel, lista dispozițiilor aplicate este foarte similară cu cea pe care o propune comisia în regulamentele pac formula pe care o propun eu este de a avea această listă din regulamentul privind, în regulamentul privind dispozițiile comune. am avut ocazia să ascult argumentul comisiei și anume că această operațiune ar fi imposibilă din cauza comasării celor doi piloni pac în cadrul planurilor strategice am analizat îndeaproape și cred că amendamentele propuse în cadrul draftului meu de raport nu împiedică acest proces și evită dublarea lor în regulamentul orizontal. privind regulamentul orizontal cred că pentru moment trebuie să menținem toate opțiunile deschise. recrearea unei legături formale cu regulamentul privind dispozițiile comune nu trebuie să ne împiedice să studiem în cadrul regulamentului orizontal și alte opțiuni. Reforma PAC este de departe de a fi terminată și nu cred că trebuie să luăm decizii finale astăzi prin excluderea FADR din regulamentul privind dispozițiile comune la acest moment. În opinia mea, regulamentul orizontal are el însuși o multitudine de legături cu regulamentul privind dispozițiile comune și cred că legăturile trebuie păstrate în ambele părți. Așa cum ați observat, amendamentele pe care le-am propus, sau mai bine spus, eforturile mele, vizează restabilirea legăturii între aceste fonduri și includerea Fondului Agricol European pentru Dezvoltare Rurală în area regulamentului privind dispozițiile comune, fără a crea o povară administrativă și, cel mai important, cred eu, fără a crea o duplicare a regulilor, ci doar să asigure un nivel coerent al fondurilor structurale. Știu că sunt, sensib- sunt uh, chestiuni sensibile pe acest raport și îmi doresc și cred că va trebui ca împreună cu raportorii shadow să găsim soluția cea mai bună. Dragi colegi, termenul limită pentru amendamente este joi, 26 septembrie. Vă invit să depuneți amendamentele la acest raport și sper că vom avea o colaborare bună. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Molto bene, grazie collega Zoana e adesso... Mulțumim doamnei Zoana și acum domnul Rope și doamna Măghinez doresc să ia cuvântul. Parola. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad iš tikrųjų. Vă mulțumesc. Cred că este foarte important pentru noi să ne exprimăm opinia și să o prezentăm Comisiei Regii, deoarece ei vor putea să acea problema mai bine. Cred că trebuie să fim consecvenți și să spunem că nu suntem de acord cu reducerea cu de 10% a fondurilor este complet inacceptabil. Parlamentul deja și-a exprimat comis, poziția și în alte documente și a spus că ar trebui să fie o contribuție de 1,36% în partea statelor membre și că fondurile nu ar trebui să fie micșorate, la fel ca și alte fonduri ale politicii agricole. Este un mesaj pe care îl transmitem și prin alte documente. Un alt fapt complet inacceptabil este că fondurile pentru state membre sunt reduse cu 24%. Eu cred că metodologia prezentată nu este corectă. Dacă se reduce cu un sfert suma, eu nu văd cum ar mai putea să mai funcționeze. Un alt aspect important, începând cu acest an, au avut loc schimbări regionale privind statele membre. De exemplu, în Lituania, Letonia și Republica Cehă avem acum regiuni diferite, cu diferențe foarte mari între regiuni. Într-una dintre ele, de exemplu, susținerea pentru Uniunea Europeană este aproape de 100%, în alte regiune de 60%, dar planurile, planificarea pentru aceste regiuni este identică. Eu cred că este ceva ce ar trebui să avem în vedere și în prezint propunerea mea în acest sens. De asemenea, cred că nu este corect să reducem bugetul pentru state membre care au atins obiectivele propuse de 75%, odată ce un stat atinge 75%, reducerea este de 20% și eu cred că ar trebui să fie de 10, nu de 20%. Mi se pare un aspect important. Un alt punct foarte important îl reprezintă nivelul cofinanțării. El diferă foarte mult. De exemplu, pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de 15%, pe când altele este de 45%. Și dacă un stat membru are o altă împărțire regională, noi credem că ar trebui să există o convergență mai mare și mai multe ocazii de a concura. Eu cred că împărțirea regională ar trebui să se reflecte și în cofinanțare. S-a spus că amendamentele ar trebui prezentate până pe 26, așa văd pe document. Doresc să mă asigur că aceasta este data corectă, deci 26. Grazie, onorevole McGuinness. Mulțumesc, doamna McGuinness. Chairman, just... Bună ziua. Doresc să clarific un lucru. Intervin acum în numele raportorului din umbră, domnul Buda, deci nu vorbesc în numele meu acum, deoarece nu cunosc detaliile între atât de bine. Propunerea dorește să reducă povara administrativă inutilă, dar să asigure un nivel foarte mare de regularitate și o asigură juridică mare. Oferă un set comun de reguli de bază pentru șapte fonduri, dar după cum a spus raportoarea, Fondul um, European pentru Dezvoltare locală este exclus. Experiențele recente confirmă că s-a ajuns la o distorsiune în cadrul competen- competiției între fermieri la nivel european și că s-a adăugat un nivel în plus de complexitate la nivelul producătorilor. În raportul prin viitorul agriculturii în Uniunea Europeană se spune că va crește foarte mult complexitatea birocratică a PAC. Am indicat și că orice subsidiaritate adițională ar trebui să fie însoțită de un cadru de reglementare foarte puternic. Raportul din umbră susține propunerea raportorului de a menține fondul uh, exclus în momentul de față în cadrul acestui plan și să pună accent pe strategiile locale, deoarece strategiile locale au uh, livrat rezultate vizibile și propune și susținerea grupurilor locale de acțiune pentru a le oferi mai multe posibilități și o capacitate mai mare de gestiune. Mulțumesc! Grazie, onorevole Mulțumesc. Clara Aguilera și apoi domnul Danton. Sí, gracias, presidente. Vă mulțumesc foarte mult. Eu doream uh, în acest raport al colegii mele, doamna Joana, să spun că cred că este foarte important ca noi aici la Agri să avem un aviz privind fondurile structurale și efectele lor și să ne concentrăm pe aspecte pe care le sublinează foarte bine în raportul său, pe de-o parte când vine vorba de reducerile bugetare, mai ales uh, reducerea foarte mare pentru politica de dezvoltare rurală în Federe și, de asemenea, să folosim toate instrumentele pe care le avem în pentru a critica această reducere bugetară. Trebuie să ne asigurăm că PAC va avea în continuare aceleași resurse pe care le are și în acest cadru financiar prezent. Aceasta este ambiția noastră și dorim să fim solidari în această privință, nu doar în ce privește politica în linii mari, ci și fondurile structurale. În al doilea rând, doream să mă refer la faptul că în cadrul regulamentului privind fondurilor structurale trebuie să includem și fondul FEADER, care este acum exclus. Eu cred că FEADER este mai bine să fie inclus lângă celelalte fonduri considerate structurale, care se ocupă de diferențele de dezvoltare pe teritoriul Uniunii. Cred că trebuie să avem mai mare coordonare și armonizare a teritoriilor. Eu cred că Federer ar trebui să fie scos din regulament. Inițial nu mi se părea potrivit să scoatem fondul, chiar dacă Comisia justifică acest lucru. Dar eu cred că fondurile au naturi diferite. Eu cred că fondurile structurale se diferențiază prin natura cofinanțării. Eu susțin contrariul ce spuse de antevorbitorii mei. Trebuie să avem abordări diferite cât timp avem un PIB diferit. Cât timp nu asigurăm același nivel pe tot teritoriul Uniunii Europene, nu putem să avem convergență când vine vorba de cofinanțarea fondurilor structurale. Altfel, nu am ține cont chiar de structura fondurilor. FEADER și fondurile structurale încearcă să sprijine teritoriile și regiunile defavorizate în Uniune. Eu cred că este mai bine plasat aici. Mi se pare foarte bun amendamentul propus de colega mea, doamna Soană, de a incorpora FEDER în cadrul regulamentului fondurilor structurale, de unde cred că nu ar trebui să, f- să fost niciodată exclus. Grazie, Clara. Michel. Mulțumesc, Clara. Michel. Müller, Colegul nostru, domnul Müller, care e raportor pe regulamentul orizontal, nu se află aici, așa că eu voi interveni ca raportor din umbră pentru acest regulament. Uh, eu nu sunt de acord cu cele spuse, chiar dacă înțeleg foarte bine ceea ce s-a spus și că până la urmă trebuie să găsim o cale de mijloc. Înțeleg foarte bine că într-o abordare strictă, o abordare strictă regională de politică publică, s-ar putea să existe o coerență pentru a menține FADR cu celelalte fonduri. Însă, în practică, cine sunt principalii beneficiari ai FADR? Agricultorii menținerea FEADR-ului în regulamentul cu celelalte fonduri duce la o complexitate administrativă suplimentară, pentru că primul pilon este astfel tratat încât al doilea pilon are un alt raționament. Noi, cei din Comisia Agri, stăm pentru simplificare pentru agricultori. Înseamnă simplificare când își alcătuiesc dosarele, simplificare în control. De aceea, mie mi s-ar părea important să... Chiar nu putem armoniza tot, rămâne un ideal, există niște limite. Eu cred că ar trebui să privilegiem aici interesul pe care l-au agricultorii atunci când solicită bani, când își depun un dosar și în momentul în care dosarul acesta acela este controlat. Revin, faptul că FADR Faptul că al doilea pilon e diferit total de regulile din primul pilon duce la faptul că agricultorii și cei care îi sfătuiesc se confruntă cu o complexitate adițională. Va trebui să vedem cum se poate menține coordonarea regională în politici și tot ce există între FEDER, FADR și așa mai departe. Însă eu cred că trebuie să primeze interesul agricultorilor, interesul agricultorilor în regulamentul uh, orizontal și de aceea e nevoie de această orizontalitate între cele două piloane. Îți mulțumesc, Michel. Aș vrea și eu să-mi spun părerea, chiar dacă nu eram um, foarte la curent cu acest dosar, dar o să am și eu câteva motive de îngrijorare, așa cum a spus și Michel, dar nu știu, poate domnul Dorfman, am acel cuvântul. Da, aș dori să subliniez cele spuse de Michel acum. În ultimii ani, reformele pe care le-am făcut acum, acum câțiva ani pentru politica agricolă comună, tot ceea ce am făcut a avut această tendință, această încercare ca să fie o simplificare pentru beneficiari. Aici, la Comisia Agri, întotdeauna suntem noi cei care am încercat, cum spunea și colegul meu, domnul Danten, ca FEADER-ul să rămână în BAC. Și acum Acum, dacă citesc avizul colegei noastre, observ că FEADR-ul este scos din PAC, va fi parte din politica regională și dacă mă uit la multe planuri de dezvoltare care există și în statul din care vin, dar și în altele, 80% din bani sunt bani care ajung direct la agricultori. În bani pentru politica agrară. Dacă lăsăm totul acum la, la îndemâna politicilor regionale, atunci aceste planuri de dezvoltare nu vor mai fi făcute acolo, la fața locului, ci de cei care fac politică la nivel regional. Și cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim să ne gândim bine, ne dorim într-adevăr ca lucrurile să stea așa sau, nu ne dorim, sau ne dorim ca în continuare Comisia noastră agricolă să se lupte ca al doilea pilon să rămână parte din PAC. Dacă ne dorim să rămână al doilea pilon parte din PAC, atunci Trebuie să fim foarte atenți și vedem ce a făcut colega noastră aici și vorbește despre reintroducerea FADR în fondul regional, însă eu cred că nu trebuie ca lucrurile să stea așa. existat deja o discuție foarte importantă și anume în această comisie a noastră cum vedem noi viitorul pentru al doilea pilon. Eu cred că în continuare, dacă va face parte dintr-o politică regională, atunci nu va fi în beneficiul fermierilor, în niciun caz. Herbert. Îți mulțumesc, Herbert. Înainte de a da din nou cuvântul colegei noastre, dau cuvântul comisiei, mai bine zis, doamnei Romanska. Vă rog. Uh, thank you very much, Chair, and good afternoon. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Doamna Romanska de la Digi Regio. Este foarte important pentru noi să vedem ce părere aveți noastră despre politica de coeziune și cum am putea să colaborăm, în special în vederea noului uh, cadru pe care îl propunem. Într-adevăr, atunci când pregăteam propunerea legislativă pentru următoarea uh, perioadă de programare, am încercat să vedem care sunt noile provocări cu care ne confruntăm, cel puțin uh, care sunt restricțiile bugetare de pe urma Brexit. Și a trebuit să facem câteva decizii mai să faci niște alegeri mai dificile. Politica de coeziune a avut de suferit mai mult decât PAC. De aceea a trebuit să vedem cum putem să asigurăm cu adevărat claritatea, coerența, consecvența, atât pentru autorități cât și pentru beneficiari. Dacă este să analizăm mai întâi propunerile raportoarei, Una din uh, zonele cheie pentru sinergie îl reprezintă dezvoltarea la nivel local. Și aici uh, păstrăm legătura și după 2020. În ce privește prevederile de vizibilitate și instrumentele de finanțare. Ele sunt complet aliniate. Când vine vorba de celelalte prevederi, am lucrat îndeaproape cu colegii noștri de la DG Agri pentru a ne asigura că avem claritate și consecvență între CPR și PAC. Mai important decât unde se găsesc regulile, este ca ele să fie coerente la fața locului, să, fie, să asigure un cadru consecvent. Pe lângă toate reformele de anvergură ale PAC, vedem că dacă forțăm beneficiarii și autoritățile să facă trecerea bruscă și prea des de la un regulament la altul, am avea de-a face cu foarte multă confuzie, ceea ce ar putea să influențeze și reforma PAC. Revenind acum la cele spuse domnul Rope, într-adevăr, când vine vorba de reducerile bugetare, ele sunt considerabile, dar doresc să subliniez că unele state membre au pierdut în jur de 23% din alocare în perioada precedentă, în 14.020. Se întâmpla ca unele state membre să piardă chiar și 45%. Este deci considerabil. Noi se pare că acum am venit cu o propunere foarte echilibrată care reflectă și faptul că foarte multe state membre au avansat pe planul economic și social. Când vine vorba de noua împărțire teritorială din Ungaria sau Polonia sau Lituania, în acest caz, propunerea Comisiei se bazează pe cele mai recente date pentru perioada 2014-2016 și de aceea nu am putut să ținem cont acum de noua diviziune teritorială. În ce privește cofinanțarea, nivelul cofinanțării a scăzut, deoarece prima dată a crescut din cauza crizei. Credem că acum, când avem creștere economică la nivel european și la nivelul statelor, putem să lăsăm mai mult la latitudinea la nivel național și regional și să redirecționăm fondurile pe toate nivelurile. Dacă mai aveți întrebări, evident, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult! Bine, grație! Bine, foarte bine! Acum dau cuvântul ca să tragă concluziile doamnei Zana. A, nu, scuze, scuze, mai... Mai e cineva? Nu. No. Ok. Concludi, Zoana, grea. Puteți să trageți concluziile, doamnă Zona mulțumesc pentru toate comentariile pe care le au făcut colegii mei. Uh, așa cum am spus pe douăzeci și șase este termenul limită de amendamente și aștept amendamentele propuse. Uh, doar două chestiuni uh, vreau să, vreau să specific și anume nu se aplică diferențiat regulile între, cele două, între cei doi piloni, ci aplicăm regulile din reforma PAC, ca, cele din reforma PAC să fie în RDC Uh, și, mm, și de asemenea mai vreau să uh, îi răspund colegului meu că toate regulile din RDC se aplică în uh, FADR. Adică cumva poate nu, nu s-a înțeles foarte bine textul propus, dar oricum așteptăm, așteptăm amendamentele până pe 26 și vom lucra împreună la ele. Mulțumesc! Bine, grazie molte. Intanto la data per gli emendamenti vi è stata... Mulțumesc că a fost amintită data limită pentru depunerea amendamentelor, așadar considerăm că punctul acesta de pornea de zi a fost încheiat și trecem la punctul 6 de pornea de zi. Ultimul pe astăzi este tot un aviz al comisiei noastre în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Acum Jean Nicholson va lua cuvântul pentru că dumnea este raportoare. Gine, eh, cuvânt, dumnealui, mă scuzați. <coughs> I certainly believe it's uh, extremely important that our committee put down Vă mulțumesc, este extrem de important ca în comisia noastră să marcăm acest raport. În alte domeni de politică am putea avea control în ce privește cum este folosită finanțarea Uniunii Europene, dar în acest caz este vorba de un impact asupra agricultorilor și comunităților europene. Eu mi-am menținut avizul foarte scurt. Dorim să vedem că dezvoltarea rurală se bucură de aceeași atenție ca și dezvoltarea urbană. Agricultorii acum uh, uh, pot folosi uneltele online și au nevoie de acces bun la internet. Am transmis mai multe amendamente care sublinează cât de necesar este să avem mai bună conectivitate și doresc să elimin trimiterea la investiții la nu se permite investițiile în uh, internetul în bandă largă. Am introdus și niște amendamente pentru a sublinia importanța trainingurilor și dezvoltării capacității în zona rurale. În general, acestea se, îndreaptă, se vizează mai mult zonele urbane, deoarece se crede că de acolo sunt cele mai multe joburi, dar trebuie să nu uităm de oportunitățile din zona rurală, care mie se pare la fel de importantă ca zona urbană. De aceea recomand să creștem bugetul pentru dezvoltarea tehnologiilor și inovații la 65%, de la 60% în fluxul de finanțare. Este o ajustare mică, dar eu cred că ar arăta că încercăm să susținem și tehnologia agricolă. Doresc să lucrez cu raportorii din umbră și cu toți cei implicați. Avem un deadline foarte strict, foarte strâns pentru amendamente. Dar trebuie să ne asigurăm că avizul nostru ajunge în Comisia Regii la timp și cred că este foarte important să reușim să introducem acest aviz în comisie, este extrem de important și va căpăta o importanță mai mare pe măsură ce trece timpul. Mulțumesc! Grazie, Jim. Ancora coleg... Mulțumesc, Jim. Colegul Rope acum. Ačiū pirmininkė. Manau, iš tikrųjų, turėtumėm ir šitam pasiūlymui. Bună ziua! Cred că și de această dată trebuie să subliniem faptul că reducerea fondurilor nu este justificată și când de vină nu sunt fondul de coeziune sau fondul pentru dezvoltare rurală când vine vorba de Brexit. Nu e vina lor. Statele membre trebuie să arate, să dea dovadă solidaritate, să contribuie cu 1,3% pentru a face față noilor provocări, deoarece dacă luăm fonduri de la programele mai vechi pentru a face față provocărilor noi, uităm de provocările mai vechi. Și nu este corectă această abordare. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Nicholson, că Fondul pentru Dezvoltare Regională trebuie să fie mai activ când vine vorba de regiuni. Entitățile care administrează acest fond au inițiative mai multe Trebuie să avem un procent anume care să fie destinat clar zonelor rurale. Altfel, se întâmplă foarte des ca centrele regionale, ca orașele, să atragă 90% din totalul disponibil pentru finanțare, în timp ce zonele rurale și comunele nu mai rămân cu foarte mult. Se spune că pot să um, ia fonduri, să folosească fonduri de la programul LIDER. Iar acum Comisia propune pentru fondul LIDER doar 5% din totalul destinat fondurilor uh, pentru dezvoltarea regională. Eu cred că 10% ar fi o cifră mult mai potrivită. Acum au propus 5%, deci doar cu infim mai puțin decât cifra propusă în 2014. Programul LEADER se mișorează 2,5 ori. Zonele rurale nu pot să acceseze fondurile pentru dezvoltare regională și așa mai departe. Și atunci ajungem în situația în care, în zone rurale, finanțarea este redusă la minim. Și după aceea ne miră că nu mai avem agricultori tineri, că nu avem tineri în zonele rurale. Ne gândim la scheme de susținerea venitului, noi trebuie să fim consecvenți Programul LIDER funcționează bine în toate statele membre și n-am auzit niciodată vreo remarcă negativă când vine vorba de acest program. El conferă beneficii specifice pentru mulți oameni și numeroase comunități sunt active, grupuri locale active și autorități locale care sunt active în această privință. Și chiar are un mai bun control și o rată de eroare mai mică. Deci noi avem nevoie de un fel de program leader și când vine vorba de dezvoltarea regională și dezvoltarea rurală. Un program asemănător care să poată fi folosit în cadrul fondurilor pentru dezvoltare regională, la care să poată să apeleze comunitățile, autoritățile și așa mai departe, care să poată să își acopere nevoile prin termenul acestor fonduri. Mulțumesc! Agniu. Mulțumesc, Stuart Agnew. <laughs> Thank you, Chairman. Uh, just listening to what Mr. Rope was saying. Vă mulțumesc. Ascultam cele spuse de domnul Rope și nu pot decât să fiu de acord. Aceste fonduri pot să fie foarte dificile pentru fermieri, foarte greu să atingă aceste fonduri, în afară de lider, despre care mai auzim câte una, câte alta și anumite companii private se ocupă și de el. Uh, Sună atât de frumos că există toate aceste fonduri și sper că Jim uh, se va reîntoarce la cele spuse de mine, pentru că el se ocupă de mult de subiect și reprezintă Irlanda de Nord. Jim, consideri că aceste fonduri de dezvoltare regională, fondul de coeziune, sunt accesate în mod ușor de fermierii de unde veniți dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult! Grazie Stewart, adesso darei... Mulțumesc, Stuart. Acum dau din nou cuvântul comisiei, doamne Romanscă. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, Fondul de dezvoltare regională sprijină zonele rurale și va continua să o facă. Nu există niciun fel de noi obstacole în propunerea noastră în acest sens. De fapt, am decis să consolidăm aspectul de teritorialitate de sus în jos, aceste evoluții locale și să existe obiectivul politic dedicat cu numărul 5 și sperăm că abordarea lider atât de bine dezvoltată, mulțumită Fondului de Dezvoltare Regională, regională va duce și la o mai bună îmbunătățire a utilizării fondului de dezvoltare regională. Din păcate, din nou trebuie să spun că noi, Comisia, am avut de luat decizii dificile și să ne asigurăm că există plus valoarea maximă europeană din sprijinul european și să concentrăm foarte bine intervențiile bugetare UE. De aceea mă tem că o extindere a domeniului de aplicare pentru Fondul de Dezvoltare Regională să acopere mai multe timpuri, tipuri de intervenție nu ne-ar ajuta să ne obținem obiectivele. Și de asemenea am dorit ca bugetul să fie bine structurat și să eliminăm orice fel de suprapunere între fondurile europene. Când analizăm articolul 6, de exemplu, din uh, planul strategic PAC, se pare că propunerile, propunerile făcute de raportor duc la anumite suprapuneri pe obiectivele specifice. Ne temem că vor fi confuze și, autoritari, și autoritățile și beneficiarii. Uh, Credem că dacă lucrurile rămân așa, da. Și apoi, și mai concret, în ceea ce privește restricțiile legate de internetul de, ba- de bandă largă. Acesta e important dacă ne dorim să avem cea mai bună plus valoare europeană. În zonele unde nu există sau există acces foarte scump sau lent, acolo trebuie să investim acces la internet. când există două rețele, mai mult de o rețea de internet de bandă largă, conform regulilor de ajutor de stat, e de asemenea mai dificil să se financeze astfel de intervenții publice. De aceea există această restricție cu privire la internetul de bandă largă. Mulțumesc foarte mult! Jim, le concluzioni. Jim, concluziile. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt și eu. Cred că există un anumit grad de confuzie între ce fac fondurile de coeziune și ce fac fondurile regionale de dezvoltare regională. Cred că nu ar trebui să permitem să continue asemenea confuzie. Programul LIDER, după părerea mea, a fost unul dintre cele mai bune programe care au venit de la Bruxelles vreodată. A fost utilizat într-un mod foarte eficient, a fost utilizat de multe comunități rurale, de mulți agricultori, de multe asociații cooperative agricole și a fost utilizat și în Irlanda de Nord pentru a promova cooperare transfrontalieră de pe ambele părți ale graniței, pentru a reuni comunități care nu s-ar fi întâlnit niciodată, în nicio altă circunstanță. Eu întotdeauna am sprijinit programul lider și cred că se poate dezvolta în continuare. Nu mi-aș dori ca să să se piardă. Însă fermierii își doresc să utilizeze programul LIDER. Toate programele, indiferent despre ce fel de program vorbim, pe care încearcă să le acceseze oamenii, întotdeauna vor spune cât e de inaccesibil programul respectiv. Adevărul e că nu, nu contează dacă e gestionat la nivel de Bruxelles sau la nivel local. Nimeni nu poate pur și simplu să dea mână liberă oricui, să-i dea banii așa, pe o carte în alb, fără niciun fel de control. Ce i-aș spune domnului Agnew? Da, da, într-adevăr, uh, cel puțin de unde vin eu, fermierii din Irlanda de Nord poate nu o duc așa de bine ca cei din estul Angliei, de unde vine dumnealui. Și da, a trebuit să accesăm toate aceste fonduri și a trebuit să uh, le utilizăm, indiferent de unde veneau aceste fonduri. Poate că și dacă în alte părți din Midlands, din, UK, uh, din Regatul Unit s-ar fi accesat la fel de bine fondurile europene, poate că Brexitul ar fi avut un rezultat puțin diferit. Mă îndoiesc, dar uh, Dezvoltarea rurală, cred eu, ar putea fi făcută mai disponibilă și mai ușor, mai ușor accesibilă, însă e nevoie întotdeauna de acel grad de control care va exista întotdeauna. Eu îi, îi cunosc foarte bine pe colegii mei fermieri și își doresc ca totul să fie cât de ușor cu putință, dar știu de asemenea că dacă sunt bani, atunci vor face tot ce le stă în putință. Și încă un lucru important, dacă fermierii și comunitățile rurale accesează finanțarea o, o folosesc bine pentru cauze bune și se văd beneficiile până la urmă. Și aș dori să spun din nou că aștept cu nerăbdare, am ascultat cele spuse de domnul Rope și celelalte comentarii pe acest raport. În timpul scurt pe care îl avem, aștept și celelalte contribuții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine, grazie Jim, grazie. Mulțumesc Jim, mulțumesc tuturor colegilor. Reuniunea noastră de astăzi se încheie. Vă amintesc tuturor cât de important este să fiți prezenți pe 1 octombrie, întâlnire extraordinară a Comisiei, în timpul căreia vom vota directiva privind practicile comerciale neloiale. Și sper și îmi doresc că vom avea o mare majoritate de la toate grupurile politice. Ne revedem la Strasburg.